Hello everyone, good morning. I hope you prepared your voting card. Bună ziua tuturor, bună dimineața, sper că v-ați pregătit cartelele de vot. Primul vot va fi electronic. primul rând uh, doresc să urez venit domnului Dana Balcarova, <clears throat> președintă uh, Comisiei de Mediu din Camera Deputaților din Republica Cehă. Bun venit! <clears throat> Primul vot de astăzi, așadar, este un proiect de rezoluție cu privire la nivelurile maxime reziduale pentru acetamiprid în anumite produse. Supunem la vot, vot electronic, am deschis votul. And the vote is closed. Am închis votul și e adoptat. The next one is uh... Urmează un vot pe o întrebare orală cu privire la încălcări Natura 2000. Vot unic, deschid votul. The vote is closed. Am închis votul. Se adoptă. Și aceeași întrebare. Să punem la vot. Deschid votul. And the vote is closed. Închid votul. Se adoptă. Și acum supunem votului <clears throat> text cu privire la aderarea Uniunii Europene la actul de la Geneva, acordului de la Lisabona cu privire la denumirile de origine și indicații geografice. Un singur vot. Deschid votul. And the vote is closed and it is adopted se adoptă. Și acum votăm uh, acțiunile cu privire la acest subiect, actul de la Geneva. Înainte de a-l supune la vot, aș dori să spun că 20 din cele 25 de amendamente din partea domnului Flanagan Deci 20 din 25 au fost depuse de domnul Flanagan și 18 din acestea sunt de ordin lingvistic sau editorial. Și dori să vă aduc aminte, conform regulii 170, regulă de procedură, nu sunt admise amendamente dacă sunt doar de ordin lingvistic și așa mai departe. Vă atrag atenția asupra acestei situații ca să vă aduc aminte că nu se pot depune amendamente de ordin lingvistic sau editorial. Nu vor fi acceptate de către secretariat, de aceea nici nu le supunem la vot. Amendamentul 9. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 12. Pentru? Potrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 1. Pentru? împotrivă, obține respins. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, obține respins. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. PP-ul era pentru. Atunci e respins. Cine deci pentru 3? Repetăm votul. Împotrivă? Respins.

se adoptă așadar. Amendamentele nu au fost adoptate. Următorul punct. Mi se spune că acesta ar fi cel mare. Un proiect de raport cu privire la transparență și durabilitate a evaluării de risc europene în lanțul alimentar, doamna Zomar este raportor. Amendamentul 180 pentru împotrivă abțineri respins. 181 pentru împotrivă abțineri respins. 184 pentru împotrivă abțineri. Verificăm 184. Deschid votul. And it is closed. And it is adopted. Se adoptă. 178 pentru. Împotriva abțineri respins. 179 pentru. Împotriva abțineri verificăm. se închide votul și se adoptă. 182 pentru, împotrivă, abțineri respins. 183 pentru, împotrivă, abțineri respins. 185 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Pagina 5, compromisul 2, pentru, potriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 3, pentru, potriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 4, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 229 2.29 pentru împotriva abțineri se adoptă 230 pentru împotriva abțineri verificăm 230 închidem votul se adoptă 231 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 232, 33 și 34, nu? Deci doar primele două, 30, 232 și 33 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 234 pentru, împotriva, abțineri respins. Compromisul 5 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 244 pentru, potrivă, abțineri, respins. 245 pentru, potrivă, abțineri, respins. 246 pentru, potrivă, abțineri, respins. 247 pentru, potrivă, abțineri, respins. Compromisul 5 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 269 pentru, împotrivă 269. Pagina 15. 268. Aici la mine scrie nu se supune votului. Deci 269. Cine este pentru? Pentru potriva se adoptă. <clears throat> Verificăm 269. Mă așteptam să se întâmple asta. Închid votul. Doamna Iatemache este pentru, nu are card de vot, deci se adoptă. 270 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 271 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 272 pentru, împotriva, obțineri <clears throat> se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva, obțineri se adoptă. Compromisul <clears throat> 8 pentru, împotriva, obțineri se adoptă. 27 pentru, împotriva, obțineri se adoptă. 286 pentru, împotriva, obțineri se adoptă. 287 pentru, împotriva, obțineri se adoptă. 288 pentru, împotriva, obțineri se adoptă. Votăm în bloc, blocul 1, cine pentru, potrivă, abțineri. Verificăm. Închid votul. Doamna că se abține, deci se respinge și cineva n-a votat, doar ca să știți. Votăm blocul 2, cine e pentru, împotriva, abțineri. Poate acum votează toată lumea, deschid votul. Nu? Cineva nu votează totuși. Acum a votat, închid votul, respins. 289 pentru. Împotriva. Abținere. Se adoptă. Respinge, scuze. 290. 200. ...290 pentru, potrivă, abțineri. 292 pentru, potrivă, abțineri. Se adopta 293 pentru, potrivă, abține, respins. 294 pentru, potrivă, abține, respins. șase pentru potrivă ține respins 295 pentru potrivă abțineri se adoptă 30 pentru cer scuze, 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 297 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm 297, deschid votul. Doamna că este pentru. 297. Se pare că nu toată lumea dorește să voteze și e respins. Nu, se adoptă pentru că doamna Iatemac era pentru. Iau pe toată lumea în considerare, dar dacă cineva nu dorește să se, să-și exprime votul, Iată cum ar putea afecta rezultatul. 298 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 299 amendament oral din partea verzilor. E cineva împotrivă? Dacă nu, votăm 299 cu amendament oral. Cine pentru? Potrivă. Abțineri. Se adoptă. 31 pentru, potrivă, abțineri, Se adoptă. Jurii 59 pentru, potrivă, abțineri, respins. Compromisul 9 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 77, partea a doua, pentru, potrivă, obțineri. Alde, 307, partea a doua. Sunteți împotrivă? Haideți să verificăm atunci. Deschid votul. Și doamna Iatemache. Închid votul. Respins. Pentru jurii 62, pentru împotriva abțineri se adoptă. 313, un amendament oral. Partea cu e cineva împotrivă amendamentul oral? Domnul, doamna Zomar. Dacă sunteți împotrivă, trebuie să mai convingeți cinci oameni. Cine împotrivă? Deci, fără amendament oral, 313, fără amendament oral. Cine e pentru? Potrivă, abțineri, respins. Pentru. Potrivă, abțineri, respins. 315 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 316 pentru, potrivă, abțineri, respins. 317 pentru, potrivă abțineri, respins. 318 pentru, potrivă abțineri, respins. 319 pentru, potrivă abțineri, respins. Compromisul 14 pentru, potrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 328. 328 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm 328, deschid votul. Închid votul. Acum doamna Iatemache poate vota, are din nou cardul. Se adoptă 329 pentru, potriva, abțineri respins. 330 pentru, împotriva, abțineri respins, 331 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 332 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 333 pentru, împotriva, abțineri respins, compromisul 15 pentru, fost foarte clar. Verificăm. Botul este deschis la 333. Ce am spus? Respins. Se adoptă. Mulțumesc. Poate mă grăbesc prea tare. Compromisul 15 pentru împotriva abțineri se adoptă. 37 pentru. Nu votăm pe 27, îmi cer scuze. 339 și 340 pentru. Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. 338 pentru, potriva, PP-ul era pentru, potriva. Haideți să verificăm. Deschid votul. Poate la ALDE ați avut vot pe părți. Închid votul. Respins. 342 până la 45 sunt identice. Mâna sus, cine pentru? Împotriva, abțineri, respins. Votul este deschis. Închidem votul. se adoptă. 347 pentru, potrivă, ținere, respins. Este pentru împotriva respins, 349 pentru împotriva ține respins, 350 pentru împotriva abțineri Verificăm 350. Jurii 69. Cine pentru, potriva, abțineri, se adoptă. 352. Pentru, împotriva, abțineri, respins. 353 și jurii 17 pentru, împotrivă, abținere se adoptă. 355 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Jurii 71 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 355 pentru, I'm sorry, I'm going backwards. Jury 71. 358. Who is in favor? Pentru, potrivă, abține, respins. 359 pentru, potrivă, abțineri, respins. Verificăm. Deschid votul. Închid votul. Respins. 360 pentru împotriva obțin respins. Verificăm. Verificăm 360. ...361 pentru potriva abțineri. Uh, verificăm. Respins așadar. 362 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 363 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm.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 Abțineri? Haideți să verificăm. I to say... Se... Voiam să spun, se adoptă, însă verificăm. Închid votul și da, se adoptă. 367, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. 368 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Juri 72 pentru, împotrivă. Alde este pentru? Aș spune că se adoptă. Verificăm. Vote closed. Închid votul. Se respinge. 369. 369 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 370. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Juri 73. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. The vote is closed. Adopted. Am închis votul, se adoptă. 371 and 372. 371 și 372. Cine este pentru, împotrivă, abține, se respinge. 373 și 374. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 375 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 39 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Închid votul. Se respinge. 376. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? se respinge. 377 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 378 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 379 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 380 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 384 pentru, voturi împotrivă, abțineri, se respinge. Haideți să verificăm. And is closed. Închid votul. Se respinge. 382 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 383 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 381 voturi pentru, voturi împotrivă și abțineri. Se adoptă. Compromisul 16. Se adoptă. 390 391 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 389 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 393 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 394. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 395. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 17 se adoptă. 399 se respinge. 40. Pentru. Ok, ok. It's a mistake in my voting. Este o mică greșeală pe lista mea de vot. Votăm acum uh, pe lista de votare 3. Pentru împotrivă se adoptă. Verificăm. And it's closed. And it is adopted. Se adoptă. Jurii 77. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Jurii 78. Pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. Nu se votează pe următoarele articole 403 și jurii 79. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 404. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 405. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 406 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 409 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 410 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 411. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 414. Pentru, împotriva. 414. Voturi pentru acum. Voturi pentru. 414. Voturi pentru. Acum împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 415. Voturi pentru. Verificăm uh, votul la 414. Mi s-a părut că e aceeași uh, majoritate, dar nu. Am închis vot. Da. Majoritatea 31 la 49. 415. Votul pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Juri 82. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 416 și 417. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Jurii 83. Votul pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 46. Votul pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Pescuit 8. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 47. Pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 418 voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri, se adoptă. Jurii 84, voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11, voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 428 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12, voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri, se adoptă. 429 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Jurii 85, voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri, se verifică. Haideți să verificăm la jurii 85. The vote is open. Am deschis votul. Și acum închid votul. Și se respinge. Compromisul 13 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Juri 89. Voturi pentru. Împotrivă. Alde pentru sau împotrivă? Vot împotrivă sau vot în... pentru? Aș spune că se adoptă, da. Haideți să verificăm. Închid votul. Se adoptă. 440 voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 441 voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Se respinge. 442 voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 443, 444 și 445 voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Se respinge. 446 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 447 voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri, se respinge. 450 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 452 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Deschid votul. Și acum închid votul. Și se adoptă. 453. 453, la 453 nu se votează. Blocul, uh, votul în bloc 1 și 2 este adoptat, dar nu a fost adoptat. Mai avem la 53 două voturi. Mi se comunică faptul că face parte din blocul în vot 2 și cum am respins blocul în vot um, votul în blocul 2, prin urmare se respinge și acesta. Dar dacă doriți să contestați, Doamna Cademax susține că este parte din votul în bloc numărul 2 și secretariatul îmi comunică același lucru. Doamna Somor, suntem de acord? Se pare că 53 și jurii 91 sunt identice și fac parte din votul în bloc 2, prin urmare au fost respinse. Îmi cer scuze, vorbeam doar către mine, vorbeam cu voce tare, deci Jurii 91 și amendamentul 53 sunt identice și fac parte din votul în bloc 2. Prin urmare, de aceea nu votăm, întrucât uh, au devenit caduce atunci când am votat uh, în bloc la numărul 2. Acum votăm la articolul 452, am votat și s-a adoptat. Jurii 92. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. patru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 455-456. Voturi pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 457 și jurii 93 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 458 și 459 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 460 și 461 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 464 și jurii 95 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 465 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. șapte voturi pentru, voturi împotrivă, respinge, uh, abțineri, se respinge. 467. Haideți să votăm electronic. Închid votul și se respinge. 468 și 469 voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri, se adoptă. 470 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 471 voturi pe, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Jurii 97 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Jurii 98 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 473 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 475 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 476 și jurii uh, 101 voturi pentru, împotrivă, abțineri, vot electronic. Deschid votul. 477 și jurii 101. Am închis votul și se adoptă. Jurii 102. Voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Se respinge. 478. Voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Se respinge. 479. Voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Se respinge. 483 voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm 483. Deschid votul. Și acum închid votul. Și se adoptă. 484. Voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Se respinge. 486 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 487 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 488 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 489 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 491 și 492. Voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 493 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 494 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 495 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 496 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 497 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Jurii 106 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 499 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 500 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 501 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Jurii 107 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm sunteți împotrivă, vă abțineți, veri să abțin. Ok, uh, deschidem uh, votul, acum închidem votul, se respinge într-adevăr. A fost o modificare. 502, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 503, pentru, se respinge. 504, împotrivă, abțineri, se respinge. 505 și 506 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 507 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 508 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 509 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 510 voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri, se adoptă. 511 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 513 și 514. Cine este pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm. Closed. Închid votul. Se adoptă. Trecem la 521, pe următoarea pagină. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Close. Închid votul. Se respinge. 522 and jury 108. 522 și Iuri 108. Voturi pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 524, who is in favor. 524 voturi pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Haideți să verificăm. Într-adevăr, nu s-a văzut foarte bine când s-a votat. Închid votul. Se adoptă. De data asta se pare că nu am văzut foarte bine. 526. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 529. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 530 voturi pentru. Împotrivă. Abține. Se respinge. 532 voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Se respinge. 533 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 534 voturi pentru, împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 535 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 536 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Haideți să verificăm. La 536. It might be a chance because the greens are in favor. Verzii sunt pentru. Yeah, thank you. It's adopted. Închid votul. Se adoptă. Jurii 112 și 537 voturi pentru. Împotrivă. abține, Se adoptă. 538. Cine este pentru? Împotrivă. abține, Se respinge. 539 voturi pentru. Împotrivă. abține, Se respinge. Haideți să verificăm. 539. Nu e foarte clar? Am închis votul. Se respinge. 64. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. What did you do? 64. So who is in favor for 64? 64. Votul pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Haideți să verificăm la 64 totuși. closed. Închid, închidem votul. Se adoptă. 66. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 67 voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 68 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 69 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 70 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Juri 1. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 71. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 72. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Juri 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 75 voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 73 voturi pentru. Împotrivă. Verzi. Haideți să verificăm la 73, pentru că nu s-a văzut foarte clar. It is closed and it is adopted. Închid votul și se adoptă. Um, where are we? Jury 3? Jury 3. Jury 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Jury 4 pentru, împotrivă, abținere, se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Jury 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Jury 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Pescuit 1, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 18 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 96 și jurii 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. Noroc! Votul se închide și se adoptă. Jury 11, who is in favor? Against? Jurii 11 pentru, se adoptă. 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 98 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 100 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Um, S Uh, S și D și uh, PPE s-au opus. 112 pentru. Cine este pentru? 112. Împotrivă, abțineri, se respinge. Jurii 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 122 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 123 pentru, împotrivă, abținere se respinge. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Jurii 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 141 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Jurii 20 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 140 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 142 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 143 și jurii 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Jurii 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Jurii 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 144 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 145 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 147 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Jurii 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 150 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 151 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 149 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 153 și jurii 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 155 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Jury 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 154. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 156. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 157. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 158. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. SNS și D și PPE au votat împotrivă. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Dar haideți să verificăm. Se închide votul și se respinge. 159. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. 116 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 150, 161 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Jurii 27 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Jurii 28 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Jurii 29 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 163 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 164 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Haideți să verificăm. 164. Cine este pet? pentru? După mâini se vede că este că se adoptă. Uh, Jury 31 uh, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 170 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 171 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 172 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 175 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 174. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Jurii 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Jurii 34. Să verificăm. Dar cred că doar PPE a votat împotrivă. Se închide. Se adoptă. 13. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 177 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și votul final se face electronic. Votul este deschis. Doamna Hausling? Um, am putea lua o mică pauză înainte de votul final? Da. Dacă grupurile sunt de acord, câteva minute, două minute. Atunci nu votăm, luăm o pauză de două minute. Which is the next one? This one. Supplementary Protection Certificate, which is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 Final vote. Everyone is uh, prepared to vote. Suntem gata de vot? Atunci se deschide votul. Și se închide. Se adoptă. Now we are voting. Acum, haideți să votăm proiectul de aviz, uh, certificatul suplimentar de producție uh, pentru produsele medicinale. Compromisul 1 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Pagina 4. Compromisul 2 pentru împotrivă,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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 1 și 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se Haideți să verificăm la 35. Suntem la 35. Se închide votul. Și se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Abțineți, se adoptă. Trecem la amendamentul 88. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Cred. Dar haideți să verificăm. Se închide votul și, într-adevăr, este respins. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 99 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 18 pentru, împotriva abținerii, se adoptă. 101 pentru, împotriva abținerii se respinge. Compromisul 17 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 20 pentru? Nu, înainte de asta,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 Acum vom vota moțiunea de rezoluție o Europa care protejează aer curat pentru toată lumea. Compromisul 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 39. Pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm la 39. Se închide votul și se adoptă compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. De fapt, haideți să mai uh, ridicăm mâinile odată. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm la 46. Se închide votul. Se adoptă 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ehm, compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 64 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Haideți să verificăm la 76. Se deschide votul. Și da, acum se închide. Se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Haideți să verificăm. Ba nu. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 7, 81. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 87. Domnule Pedicini, nu este amendamentul dumneavoastră. Se deschide votul. și se închide. Într-adevăr, se respinge. 87. Aveți un bloc din trei uh, grupuri politice care votează contra. 87. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 88 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 89 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul, compromisul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. 93 pentru împotriva abțineri se adoptă. 94 pentru împotriva abțineri se adoptă. 95 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. 100 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abținerii se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 105 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 107 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 107 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 109 pentru? Haideți să verificăm la 108. Se deschide votul. Se închide. Este respins. 109 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm la 109. Se închide votul. Se adoptă. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 112 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 100, 113 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 114 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm la 114. Se deschide votul. Se închide. Se respinge. 115 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 116 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 117 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 118 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 119 și 121 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. It's closed. Se închide și se adoptă. 120. Se... 120 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 124 pentru,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 cred că se adoptă, dar verificăm. It's closed. Adopted. 131 in favor. Against. Pentru, împotriva, abțineri, respins. 132 pentru, împotriva, abțineri, respins. 133 pentru, împotriva, abțineri, respins. 134 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 135 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 136 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 137 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 138 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 139 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 140 pentru, împotrivă, țineri se adoptă, 141 pentru, potriva țineri. 141 pentru, potriva. verificăm. Am avut vot pe părți în anumite grupuri. It's closed. Votul s-a închis și adoptat. 142 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 11 pentru, împotriva, abțineri, se 144 pentru, împotriva, abțineri. 145 pentru, împotriva, abțineri, se Abține, nu știu, haideți să verificăm. Closed. Adopted. Important se adoptă. 147 pentru, împotriva, abțineri, respins. 148 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 150 pentru, împotriva, abțineri, respins. 151 pentru, împotriva, abțineri, respins. 152 pentru, împotriva, abțineri, respins. 153 pentru, împotriva, abțineri, respins. 154 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 156 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 158 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 157 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 159 pentru, potrivă, abțineri, respins. 1 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 4 pentru, potrivă abțineri, se adoptă. 5 și 6 pentru, potrivă abțineri, se adoptă adoptă, 7 pentru împotriva abțineri se adoptă, 8 pentru împotriva abțineri respins, 9 pentru împotriva, abțineri. Verificăm. The vote is closed. Închidem votul, se adoptă. Compromisul 9 pentru împotriva abțineri se adoptă, 13 pentru împotriva abțineri se respinge, 15 pentru împotriva abțineri se adoptă, 16 pentru împotriva abțineri Reluăm 16 pentru, potrivă, obțineri, respins. 18 pentru, potrivă, obțineri, se adoptă. 19 pentru, potrivă, obțineri, se adoptă. 21 pentru, potrivă, obțineri, respins. 22 pentru, 22 a fost retras. 20 a fost retras, spune lista mea. De ce am sărit. 22. Cine pentru? Potrivă. Abțineri. Respins. 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 24 pentru, împotrivă, abțineri respins, 25 pentru, împotrivă, respins, 26 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 27 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 28 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 29 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 30 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 31 pentru, împotriva, abțineri respins. 32 pentru, împotriva abținere respins, 33 pentru împotriva abținere se adoptă, 34 pentru împotriva abținere se respins, 35 pentru împotriva respins, vot final electronic, deschid votul. Yeah, but we have time. And it's closed. Se încheie votul, se adoptă. Acum votăm amendamentele privire la instrumentul de vecinătate, dezvoltare și cooperare 28 uh, pentru împotrivă, obține respins vot în bloc 29, 36, cine e pentru, potrivă, abțineri, respins. 30 pentru, potrivă abțineri se adoptă. Um, 31 pentru, potrivă abțineri se respinge. Haideți să-l reluăm. 31, cine e pentru, potrivă respins. 32 pentru. Bine. Verificăm 31. Pare rău, dar e respins. Nu credeam că PPE se va bucura de susținerea verzilor. în 99,9% din cazuri nu se întâmplă asta. 32. Cine e pentru? împotriva țineri respins. 34 pentru împotriva abțineri respins. 35 pentru împotriva abțineri respins. 37 pentru împotriva abțineri respins. Vot în bloc până la 46, ți fi de acord? Da? 37 până la 46? Cine pentru? împotriva, abțineri, respins. 47 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. În bloc, din nou, de la 48 la 60, chiar și 61. De la 48 la 60, cine e pentru? Nu? Spuneți-mi dumneavoastră, domnule Pedicini, intervenție fără microfon din sală. 48 până la 51. Cine e pentru? Potriva. ține respins. 52 pentru. Domnul Pedicini împotriva. Abțineri respins. Vot în bloc. 53 până la 60. 53 până la 60 pentru, potriva, abțineri, respins. Vot în bloc 61 până la 71. Cine pentru, potriva, respins. 1 pentru, potriva, abține, respins, 2 pentru, potriva, abține, respins, 3 pentru, potriva, abține, respins, 4 pentru potrivă, abține respins, 5 pentru potrivă, abține respins, 6 pentru potrivă, abține respins, 7 pentru potrivă, abține respins, 8 pentru potrivă. E cineva pentru? Împotrivă? Respins. 9 pentru, potrivă, abține, respins. 10 pentru, potrivă abțineri se adoptă, 11 pentru, potrivă abțineri. Verificăm 11. Și al de pare pentru, închidem votul, respins totuși. 12 pentru, potrivă abțineri, respins. 13 pentru, potrivă, abțineri, respins. 14 pentru, potrivă, abțineri, respins. 15 pentru, potrivă, abțineri, respins. 16 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, potrivă, abțineri, respins. 18 pentru, potrivă, abțineri, respins. 19 pentru, împotrivă, abține respins, 20 pentru, potrivă, abțineri se adoptă, 21 pentru, potrivă, abțineri respins, 22 pentru, potrivă, abțineri respins, 23 pentru, potrivă, abțineri respins, 24 pentru, potrivă, abțineri se adoptă, 26 pentru, potrivă, abțineri respins, 27 pentru, potrivă, abțineri, respins. Vot final, format electronic, deschidem votul. And it is closed. And it is... Închidem votul, se adoptă. Mulțumesc mult pentru cooperare la aceste voturi. Se încheie voturile și știți că avem evenimentul cu tinerii la 11. Aveți o scurtă pauză de cafea, să vă rog să reveniți pentru evenimentul I, European Youth Event. Ar fi recomandat să fiți aici. Mulțumesc, ne vedem la 11.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 Għandek għalfej tiġi? Ne, għalek it-najt. Mut mandek għalfej tiġi doħ. Nistan għajti jow dik l-għanġajna. Jow, you're coming. No, you're coming. You hold on, Miguel. We do a thing, but okay, so I come with you. Okay, I have my coat on.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 Mr. Volkan Luka. Well, hello everyone. Dear colleagues, it is a pleasure to welcome in our meeting room today. Reluăm ședința. Avem trei uh, reprezentanți care au participat în iunie la reuniunea pentru tineret uh, din luna iunie. Astăzi, evenimentul uh, bianual, la momentul respectiv au participat peste 9.000 de tineri și pentru a avea o urmărire a politicilor, s-a hotărât ca lucrurile discutate să fie supuse dezbaterii în Parlament. Scopul schimbului de idei sub forma unei audieri este să stabilească o comunicare între tinerii europeni și eurodeputați. În același timp, dorim să ne asigurăm că ideile lor vor fi ascultate. După cea de-a treia ediție dedicată tinerilor, avem alături de noi trei reprezentanți care vor să ne împărtășească idealurile, visurile și așteptările lor. Doamna Vivian Gerger, care va vorbi despre sănătate publică, urmată de doamna Jade Melian Pradines, referitor la chestiune de reziduri și Ana Maria Renner ne va vorbi despre uh, stil de viață durabil. Tinerii din întreaga Europa ne urmăresc uh, în direct și pot interacționa pe platformele de socializare, puteți vedea comentariile pe Twitter, pe ecrane și, de asemenea, puteți să contribuiți și dumneavoastră folosind hashtagul ai uh, 20 pe fiecare subiect uh, vor fi două idei uh, prezentate în patru minute. Membrii au la dispoziție câte două minute fiecare pentru a răspunde și apoi uh, prezentatorii vor avea la dispoziție tot câteva minute pentru a răspunde. Cu privire la uh, subiectul sănătate, tinerii au uh, venit cu tot felul de idei care au legătură cu mindfulness, utilizarea masivă a platformelor de socializare și impactul pe acestea le au asupra fericirii, asupra stării de sănătate uh, și asupra obezității în rândul copiilor. Doamnă Gerger, aveți cuvântul pentru patru minute pentru intervenția dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor vă voi vorbi despre uh, ideea de a avea un dosar medical uh, electronic care să fie folosit atât de indivizi cât și de profesioniști din uh, materie. Astfel, toate informațiile legate de sănătate pot fi stocate în format uh, digital. Studiul cu privire la epidemi- epidemiologie și la alte boli pot fi urmărite mult mai ușor. Eu sunt studentă la medicină și am văzut care sunt provocările pe care noi trebuie să le gestionăm atunci când avem de gestionat foarte multe materiale pe hârtie. Toat, deseori informații importante sunt uh, pierdute sau sunt prescrise medicamente în mod incorrect, uh, care deseori pot duce la greșeli destul de fatale într-un uh, sistem foarte portabil de similar cu un card, pot fi stocate toate aceste informații care pot fi accesate de pacienți și de profesioniști din domeniul medical. Pacienții pot uh, să aibă acces în timp real și, de asemenea, își pot informa medicii curanți, spre exemplu, dacă le scad sau le cresc anumite valori. Uh, pot fi uh, de asemenea asociate tot felul de aspecte legate de sănătate. De ce ar fi important să avem astfel de dosar medical? În primul rând, e bine să fie pus în aplicare la nivel uh, național și apoi la nivel european. Există câțiva furnizori de astfel de servicii care oferă o gamă destul de amplă de servicii, însă calitatea, precum și gestionarea datelor individuale în momentul de față nu este făcută așa cum trebuie. Având în vedere și regulamentul general cu privire la datele personale, știm că astfel putem avea un sistem centralizat care să ofere siguranță sporită cetățenilor. Datele pacienților sunt anonimizate și acest lucru, desigur, ar trebui să fie reevaluat uh, tot în temeiul uh, GDPR-ului. Digitalizarea în uh, sectorul medical este o promisiune și Uniunea Europeană ar trebui să investească în acest demers. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim! Now, if you want to talk to us about the obesity, Acum intervenția cu privire la obezitate și apoi vom avea discuții pe, partea, pe cele două subiecte. Mulțumesc! Referitor la uh, obezitate, conform OMS, 50% dintre bărbații și femeile din Uniunea Europeană aveau, uh, erau supraponderali și 28% obezi aspectele genetice, lipsa activității fizice și alimentația sunt factori care contribuie. Obezitatea trebuie abordată din diferite perspective. Prima măsură pe care aș dori să o propun uh, se referă la lipsa de exercițiu fizic, la sedentarism. Se pare că o treime din adulți nu fac suficientă mișcare fizică și fiecare angajator ar trebui să ofere angajaților două ore de activitate fizică pe săptămână. Astfel se reduce considerabil riscul de boli asociate lipsei de activitate uh, fizică. Ar trebui astfel să se organizeze sau să se amenajeze uh, săli de gimnastică sau măcar să se deconteze uh, abonamentele la sălile de gimnastică sau la bazine de înot yoga sau aerobicul ar trebui să fie încurajate prin cadrul uh, campaniilor. A doua măsură ar trebui să fie o măsură referitoare la alimente, ar trebui implementată taxa pe jahăr și ar trebui identificate și scoase în evidență alimentele care au un conținut foarte crescut de zahăr. Uh, ar trebui să se folosească un sistem similar uh, luminilor de la semafoare, tocmai pentru a indica medicamentele periculoase și ar trebui de asemenea să se indice care sunt riscurile, ar trebui organizate campanii la nivel național și european cu scopul de a-i informa pe consumatori. Taxele pe zahăr și așa mai departe ar trebui aplicate la nivelul producătorilor, astfel încât să-i stimuleze să mai reducă nivelul de zahăr adăugat. Această taxă ar trebui să fie uh, colectată tocmai pentru a face ulteriori investiții în programe de sănătate. În ceea ce privește obezitatea, și de, dat fiind că este o epidemie la nivel mondial și una dintre principalele cauze de ale mortalității, vă cer cu insistență să găsiți soluții. Mulțumim foarte mult, Vivian în primul rând, uh, utilizarea unui card pentru a avea un dosar medical electronic și al doilea uh, subiect, obezitatea, uh, taxe pe zahăr la nivel european, precum și abonamente decontate la sălile de gimnastică. Acestea sunt ideile. Deschid acum dezbaterea pe marginea acestora. Domnul Worken este primul care are cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, chiar trimiteam un Twitter referitor la uh, eveniment. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit în Parlamentul European astăzi și vă mulțumesc foarte mult pentru ideile împărtășite. În primul rând, un comentariu referitor la uh, dosarul medical electronic. Este într-adevăr o idee relativ uh, presantă și ar trebui să facem mai mulți pași în această direcție. Eu vin dintr-un stat membru unde în continuare rețetele medicale sunt eliberate pe hârtie și cam de vreo 10 ani încercăm să le aducem în uh, lumea electronică. Este într-adevăr un drum destul de lung de parcurs în acest sens, însă luând în calcul aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal și siguranța datelor cu caracter personal. Ar trebui să facem ceva în acest sens. Mă bucur că discutăm uh, subiecte legate de domeniul medical disponibil în mediul electronic în cadrul Parlamentului European. Da, ne așteaptă un drum lung, suntem la început, însă Faptul că dumneavoastră ne îndemnați să ne mișcăm mai rapid ar trebui să ne motiveze în acest sens. Referitor la taxa pe zahăr, din câte știu, a fost abordat acest subiect în repetate rânduri. Poate colegii mei vor avea mai multe comentarii. Ați reușit să scoateți în evidență faptul că, da, Trebuie să facem ceva în acest sens și chiar uh, trebuie să avem nevoie de idei uh, mult mai variate, în afară de ideea acelui sistem de semnalizare conform semaforului pentru a indica mm, conținutul energetic caloric și de zahăr în fie, din fiecare uh, produs. Ar trebui să se indice, spre exemplu, și care conținutul de grăsimi și alte aspecte. Niciodată n-am reușit să ajungem la o majoritate în acest sens, însă taxa pe zahăr, da, este o idee interesantă. Dar um, în momentul de față, Uniunea Europeană nu are competențe pe acestui subiect, deci um, aspecte legate de taxe și impozite tot timpul uh, sunt aspecte unde statele membre spun că au, uh, este um, subiectul lor de competență. Dar vom mai discuta. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu, domnule Elizabeth. Vă mulțumesc pentru prezentare și pentru implicare. Apreciem eforturile. Permiteți-mi să vorbesc în limba mea maternă. Avem și interpretare, avem și uh, germani care vor asculta, voi vorbi în limba germană. Mulțumesc pentru aceste idei. La prima întrebare sunt într totul de acord cu dumneavoastră. Avem nevoie de un astfel de sistem european care să poată fi accesat oricând, de peste tot. Din păcate există rezistență majoră din partea statelor membre, chiar și din propriul meu stat membru. Am încercat să discutăm uh, despre aceasta la drepturile pacienților, dar tocmai medicii se opuneau. A fost o rezistență incredibilă. Cred însă că Sigur, tehnica nu poate fi aplicată necontrolat, dar dacă pacientul își dorește acest lucru, trebuie să reușim. Aș dori să știu dacă ați discutat care este opoziția la acest sistem și cum o putem depăși. Cred că în special la medicii mai în vârstă există această rezistență, dar la tineri, medici tineri, poate aliați cu studenți la medicină, reușim să căpătăm o, o dinamică nouă. Iar la a doua întrebare, la partea de impozite, indiferent dacă ni se pare un lucru bun sau unul rău, avem un mare obstacol. Ați spus că UE n-ar avea o competență. Nu, nu e așa. Putem propune uh, impozite, dar acest lucru trebuie să se întâmple în uh, unanimitate în Consiliu. Sunt multe lucruri pe care le-am putea face mai bine dau un exemplu cu care m-am întâlnit recent în circumscripția mea, de exemplu impozitarea, accizarea motorinei pentru fermieri. În fiecare țară e altfel și sunt probleme. Astea s-ar putea decide cu majoritate. Statele membre ar trebui doar să ia o decizie, să trecem de la unanimitate la majoritate. N-am reținut din ce țară veniți, dar asta trebuie să uh, cerem în statele noastre membre, statele membre să fie dispuse să treacă de la, uh, majoritatea, la, de la unanimitate la majoritate. Mulțumesc! Vă mulțumim și noi, domnule Eicat, are cuvântul. And, uh... Thank you very much for your ideas also and, and your proposals. Vă mulțumesc și vă mulțumesc foarte mult pentru idei și propuneri. Într-adevăr, ce ați menționat dumneavoastră sunt chestiuni pe care l am mai discutat, dar deseori ajungem într-o dezbatere politică, ca în orice arenă politică și, uh, așa cum a spus și Peter Lize, mai ales în ceea ce ține de dispozitive medicale și dosar medical electronic. Da, sunt subiecte deja uh, abordate și noi aici la Parlamentul European ne dorim să facem acest lucru. Până acum am întâmpinat uh, rezistență, nu neapărat la nivelul statelor membre. Ar fi poate interesant să vedem dacă veți transmite această dezbatere și la nivelul statelor membre, pentru că acolo, într-adevăr, vedem uh, legislația fiind gestionată. Subiectul legat de obezitate este un pic mai complicat mm, prima idee pe care noastră ați menționat legată de fonduri, da, văd valoarea adăugată. Mă întreb oare dacă cumva să fie un fond uh, european, pentru că nu sunt prea mulți uh, bani europeni implicați, pentru că iarăși întâmpinăm rezistență din partea statelor membre care nu vor să plătească și mai mult către Uniunea Europeană. Deci, uh, cred că e și lipsă de bani la nivel european, deci mai degrabă acest fond ar trebui gestionat la nivelul statelor membre. Chiar nu putem gestiona totul de la nivel european. Referitor la impozitare, au vorbit deja colegii mei, însă deseori văd că ideile vin tocmai în această sferă legată de impozitare și poate ar trebui să dezbatem mai în profunzime, pentru că pare cumva să existe un fel de reflex la nivel de țară. Da, partea de impozitare e o chestiune națională și așa cum a spus și Peter Liză, de fapt, aici purtăm dezbateri politice. Europa nu uh, poate avea rezultate la nivel de impozitare și atunci rezultatul este că foarte multe din aceste chestiuni se plătesc din ce în ce mai multe uh, taxe. Dar la nivel uh, european, uh, nivelul de taxare scade pentru uh, companii sau cumva se reduc cheltuielile. Este o problemă fundamentală a Europei și cumva trebuie să o abordăm. Mă bucur foarte tare că dumneavoastră ați adus în discuție această problematică, dar uh, după cum spuneam, este o dezbatere la nivel național dacă se va aplica impozit pe zahăr sau nu. Știu că unele țări deja discută despre acest lucru, dar ar fi minunat să putem face la nivel european, însă nu este posibil momentan. Și ultimul aspect legat de acel uh, sistem de semaforizare. Da, trebuie să arătăm că și aici purtăm tot timpul discuții. Da, noi am fost de acord pentru etichete să folosim sistemul de uh, lumini uh, de semafoare, dar uh, conservatorii au fost împotrivă. Deci dacă realmente susțineți acest lucru, rețineți faptul că reprezentanții Partidului Conservator nu vor fi de acord. Trebuie să arăți că Parlamentul este o arenă politică. Oamenii cumva se și enervează. Asta este, de fapt, și partea interesantă. Avem diferențe politice și trebuie să se vadă acest lucru. Uh, Sunt foarte multe aspecte unde s-a pierdut votul de, din cauza verzilor, nu neapărat din cauza conservatorilor. Da, desigur, știu prea bine pentru că eram raportor din umbră la momentul respectiv. Ok, vă mulțumesc. Uh, vă rog, rețineți că aveți intervenții de două minute fiecare. În primul rând, mulțumesc pentru prezentare. și în ceea ce privește sistemul semafor, avem în Europa unul din cele mai bune și mai sigure sisteme cu privire la siguranța alimentară. Tot ceea ce putem cumpăra pe piețe este sigur, dar depinde și de dozaj și nu ar trebui să ne limităm doar la semafor, pentru că nu fiecare aliment care este caracterizat astfel cu un punct uh, roșu pe semafor nu e rău în sine, ci e vorba de cantitate și de combinație. Și pentru a putea lua o decizie uh, fiind informat, ar trebui să începem mai devreme. Etichetarea e un lucru, mă bucur ce a reușit Parlamentul, cel puțin pentru cele ambalate, pentru cele uh, compuse, procesate, dar trebuie să începem mai devreme. Trebuie să avem o educație în domeniul sănătății, să începem de la copiii mici, care să știe dacă beau un suc de fructe, el în principiu e sănătos, dar că portocalele, de exemplu, au deja un conținut mare de zahăr. Dar n-aș vrea ca pe un suc de portocale proaspăt stor să se pună o bulină roșie pentru că are mult zahăr. Rugămintea mea ar fi așadar să investim mai mult în informare, în formare, astfel încât oamenii să știe ce e sănătos pentru ei, ce înseamnă un mod de viață sănătos și atunci poate că îi convingem să se și miște mai mult. Avem o serie de programe de acest tip în Europa. Majoritatea statelor membre se ocupă de problema obezității. Tinerii și copiii din ziua de azi se mișcă prea puțin și totuși școlile și grădinițele sunt construite în așa fel încât nu au unde să se miște. E deci o sarcină clară la nivel național să transpunem aceste informații pe care le avem Dar dacă ar exista fonduri suficiente, ar trebui promovate aceste inițiative tocmai când reuși, ca să reușim o mai bună integrare. Ne uităm la sporturi, de exemplu, fotbal, sportul de echipă duce și la integrare. Avem pe de o parte aspectul sănătății, combaterea obezității și pe de altă parte această componentă suplimentare că și copiii din diverse uh, medii, cu diverse limbi materne, reușesc să lucreze împreună prin sport. Mulțumim, domnul Hansen. Uh, Vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste prezentări. Ați prezentat niște idei foarte utile pentru uh, oameni ca dumneavoastră și ca noi care călătorim foarte mult. De exemplu, dacă acasă vă tratează un doctor, atunci la Bruxelles uh, va fi dificil să vă faceți rost de toate documentele medicale. De aceea trebuie să ne ocupăm de acest aspect. Pe de altă parte, nu este chiar atât de ușor, deoarece statele membre nu vor fi foarte dispuse să pună la dispoziție uh, toate informațiile pe care le dețin și uh, a își modifica sistemele. Deci e nevoie de o muncă de lămurire în beneficiul tuturor. Dar, în orice caz, propunerea dumneavoastră este foarte valoroasă și o putem lua în seamă. Prezentarea dumneavoastră privind obezitatea și măsurile de combatere a obezității. Eu n-am mai fost în Parlament, ci alți uh, colegi, deci nu am putut să votez pe ideea culorilor semaforului, dar, cum spunea doamna Kattenbach, noi trebuie într-adevăr să avem grijă. De exemplu, uleiul de măsline este rău? Eu nu cred că este foarte dăunător, decât dacă bei un litru întreg, ceea ce probabil că nu vei, nu vei face. Așadar, uleiul de măsline ar primi bulină roșie doar pentru că ar conține mult uh, grăsime. Pe de pe de altă parte, un Coca-Cola Light nu este foarte uh, nu este un produs foarte sănătos, deși nu conține zahăr. Totuși ar primi culoarea verde și nu ar trebui ca această culoare verde să încurajeze pe oameni să consume mai mult uh, Coca-Cola Light. La Luxemburg am încercat să impunem uh, o taxă pe zahăr, dar cam toate grupurile politice au decis că nu ar fi calea cea mai bună, considerând că este mai bine nu să-i pedepsești pe oameni, ci să-i educi. De exemplu, la Luxemburg poți uh, cumpăra Coca-Cola, Snickers și așa mai departe uh, doar de la automate. Uh, pe când uh, fructele foarte greu își fac uh, intrarea pe acel canal. Un exemplu de aici, de la cantină. Cartofii prăjiți uh, costă mai puțin decât legumele. Deci trebuie să vedem, să ne revizuim și politicile interne de aici din Parlament și să ne ocupăm mult mai mult de educație. Mulțumesc! Mulțumesc. Uh, cred că am învățat deja două lucruri. Noi avem tendința să vorbim prea mult și nu ne încadrăm prea bine în timp. De la antevorbitor am înțeles că deja campania este în derulare. În ceea ce privește sănătatea, avem o problemă destul de complexă. Dacă mă uit într-un ziar finlandez, voi citi despre oameni de vârsta mea care dau colțul, ceea ce mă forțează să mă gândesc la motivele pentru care unii trăim mai, mai mult, alții mai puțin. Nu este doar o problemă de sănătate, poate fi și o problemă socială, poate avea și uh, legătură cu ADN-ul. faptul că eu uh, consider că încă pot gândi limpede, s-ar putea să fie uh, în urma unui uh, factor genetic. Deci trebuie să cântărim toate aspectele legate de sănătate. Pentru ca persoanele care au o moștenire genetică mai puțin favorabilă să aibă șansa să opteze pentru un mod de viață care să le permită să trăiască mai mult. Ei trebuie să știe ce, să, ce alimente să evite. Aici se încadrează și problema zahărului. După cum știți, nu toate formele de zahăr sunt uh, la fel de dăunătoare ca forma care este prezentă în uh, băuturile răcoritoare cu zahăr. Deci e vorba de formele zaharurilor. poate după ce câștigăm următoarele alegeri vom putea să găsim o soluție. Mulțumesc, domnule Torvalis, domnul Peret. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și pentru prezență și toate aceste idei. Sunt de acord cu Cristof în ceea ce privește combaterea obezității. Sigur că trebuie să reprezinte o prioritate pentru noi, să fie în uh, topul agendei noastre, dar există niște disensiuni uh, politice. Noi nu suntem uh, pentru interzicere sau suprareglementare, mai ales în relația cu tinerii, cărora le displacurilor semnaforului. De fapt, s-ar putea să îi atragă mai mult uh, culoarea roșie decât culoarea verde. Haideți mai bine să investim în campanii, așa cum a făcut Michelle Obama în SUA. Ea a fost cel mai important ambasador din SUA și chiar în lume în uh, ceea ce privește campania împotriva obezității și a dat rezultate. Haideți să încercăm să copiem acel model, nu să interzicem, ci să sensibilizăm și să motivăm Um, să-i motivăm nu numai pe, pe tineri, ci pe toți. În ceea ce privește prima sau a doua idee, privind sănătatea electronică, doamnă președinte, deja uh, s-a discutat aici ieri. Ne ocupăm de un uh, raport nou privind uh, îngrijirea de sănătate transfrontalieră, iar sănătatea electronică este unul din punctele principale ale raportului. Împreună cu Peter Lise și cu alții prezenți în sală, avem această ambiție comună de a avea un uh, program uh, de sănătate sănătos și sănătatea electronică ar trebui să reprezinte unul dintre pilonii săi principali. Nu numai pentru a combate obezitatea, dar și cancerul. Modalitatea cea mai eficientă de a combate cancerul este ca uh, în cadrul uh, este ca cele 27 de uh, state membre să investească în comun în această combatere a cancerului. Iar sănătatea electronică este un pilon uh, important al programului respectiv. Vă mulțumesc! Există multe observații privind această idee pe care ați promovat-o ați, uh, dacă s-a impus uh, pe undeva o taxă pe zahăr, a dat rezultate? Ai uh, cercetat acest lucru? Dacă se crește prețul produselor cu mai mult zahăr, scade obezitatea? Sau ce aveți de spus privind eficacitatea unei asemenea taxe pe zahăr? Mulțumesc, doamnă președinte, pentru observația privind uh, taxa pe zahăr. Voi răspunde direct. În Regatul Unit, în anul acesta s-a impus o taxă pe zahăr. Nu numai că au scăzut uh, vânzările, așa cum spuneați, dar cred că am și menționat că există o confuzie și eu cred că un sistem uh, bazat pe culorile semaforului ar fi o sim- suprasimplificare, ca și taxa pe zahăr, și că, într-adevăr, e nevoie de ca o campanie pentru a-i motiva pe oameni în mod pozitiv, nu negativ. Dar întotdeauna lipsesc fondurile, pretutindeni. Există produse care sunt uh, pur și simplu atât de pline de zahăr și de nesănătoase, uh, atât de neobișnuite, nesănătoase, încât uh, s-ar putea uh, obține fonduri pe această temă. De aceea nu sunt cu totul împotriva ideii. O prima idee, care de asemenea s-a discutat în cadrul AI, se referea la exporturile naționale. încurajarea uh, mișcării în cadrul companiilor, dar și acolo era o problemă de finanțare. Toată lumea ar trebui să fie mai activă zi de zi, dar cred că totuși ar face obiectul unei campanii foarte bune. Multe campanii se ocupă de obezitatea la copii, dar obezitatea adulților este de asemenea importantă. Eu, când lucram ca medic stagiar, uh, lucram cu mulți pacienți care se plângeau și de dureri de spate. Și acest lucru se datorează în principal uh, lipsei de mișcare și faptul că, faptul că stăm pe scaun aproape toată ziua. Există bani pentru uh, campanii și proiecte ca acesta. Vă mulțumesc! Vă apreciem ideile ideea de a subvenționa aceste activități fizice la locul de muncă nu a fost abordată, dar uh, cred că am ascultat cu toții această idee pe care ați prezentat-o. Uh, unele dintre ideile voastre se, pot, se vor decanta în mințile noastre și vom vedea cum vom putea să le preluăm mai departe. Mai există o observație? A, dacă aș putea să-i răspund domnului Lize. Interesant. Domnule Lize, observația dumneavoastră mi s-a părut foarte interesantă. Eu uh, vin din Germania, am clarificat și partea naționalității. De ce există o rezistență atât de mare tocmai în Germania împotriva medicinii la distanță, în special și a sistemelor electronice, în special din partea medicilor mai în vârstă, constat și eu același lucru. Pe de o parte, oamenii își uh, respectă prea mult metodele cu care s-au obișnuit și nu sunt dispuși să schimbe acestea și mai cred că populația în Germania e foarte critică în ceea ce privește protecția datelor și aici există multe temeri care ar trebui înlăturate. Însă cred că la un moment dat generația mea va ajunge în uh, funcții și atunci uh, cred că vom uh, începe să folosim în sfârșit aplicațiile, sistemele electronice și așa mai departe. Sunt atât de multe îmbunătățiri încât cred că putem vorbi despre investiții în viitor, în tineret Există multe inițiative, mai ales în zonele rurale, care sunt foarte bune și de aceea am și făcut această propunere cu această aplicație care ar putea fi dezvoltată în cooperare poate cu un uh, sistem european al uh, dosarului electronic al pacientului. Și poate că la următorul eveniment uh, se găsește cineva care e mai priceput decât mine la în domeniul IT și preia ideea și poate găsim împreună cu dumneavoastră pe cineva dispus să investească în acest sens. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Urmează subiectul deșeurilor, o problemă care are un efect asupra tuturor, dar uh, îndeosebi asupra generațiilor viitoare. Noi, în diferitele comisii, ne-am ocupat uh, pe larg de legislația privind gestionarea deșeurilor ca o parte din economia circulară, reducerea deșeurilor în cadrul mai multor uh, dosare legislative, uh, de asemenea evitarea deșeurilor alimentare, poluarea oceanilor cu plastic, se află pe agenda noastră, uh, reutilizarea containerelor și sticlelor, uh, taxarea celor uh, de unică folosință, dar și, dar și completa interzicere a pungilor de plastic. Haideți să o ascultăm pe doamna Jade Pradin privind promovarea uh, utilizării judicioase a alimentelor și reducerea utilizării plasticului. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc! Voi vorbi în franceză, dacă îmi permiteți. Cher eurodéputés, ma première idée concerne trois mesures. Stimați eurodeputați, aș dori să vă prezint trei măsuri pe care Uniunea Europeană l-ar putea adopta pentru a combate uh, risipa de alimente. Acest lucru a fost uh, abordat la evenimentul pentru tineret uh, data trecută. Uh, regulile comune privind uh, data de expirare, precum și o schemă uh, care să se aplice tuturor piețelor, au fost două idei. Observ că prietenii de, de multe ori mă întreabă dacă ar trebui să, alun să arunce alimentele care au expirat, chiar dacă l-au cumpărat, au cumpărat produsul cu câteva zile în urmă. Conform multor studii, uh, Există multe uh, neînțelegeri în ceea ce privește definirea duratei de valabilitate, uh, de valabilitate față de data de expirare. Mai multe studii au dovedit faptul că există mai multe confuzii în rândul consumatorilor privind distinția fundamentală între durată de valabilitate și uh, data de expirare. Motiv pentru care cred că ar trebui să uh, revedem definiția duratei de valabilitate și să exprimăm mai clar acest, această idee, adică cel mai bine uh, ar, ar trebui consumat înainte de. Astfel, consumatorii n-ar mai arunca produselor care încă ar mai fi bune pentru consum. O a doua idee, se referă la faptul că aceste date sunt folosite diferit de către diferiții producători sau vânzători în lanțul de aprovizionare, motiv pentru care trebuie să găsim o definiție comună. Una care să stabilească ce anume date trebuie menționate pe produs, atât durata de valabilitate cât și data de expirare supermarketurile și ONG-urile ar trebui să ajungă la un acord. Măsura trebuie să fie obligatorie în toate statele membre, astfel încât risipa de alimente să, uh, să poată fi uh, luată serios uh, în calcul. Ați putea să ne prezentați și a doua idee? și vom răspunde la ambele. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. A doua idee se referă la reducerea utilizării materialelor plastice. Motiv pentru care, stimați uh, deputați, vă îndemn să adoptați două, uh, trei măsuri. Prima ar stabili un sistem de returnare a sticlelor, o platformă care să acorde un pedigree companiilor, precum și o taxă pe plastic. Directiva din octombrie privind uh, material plastic de, de unică folosință este un prim, uh, stat, uh, prim pas, dar problema reciclării nu va fi rezolvată până când nu interzicem plasticul în anumite domenii. Trebuie să încurajăm returnarea sticlelor de plastic în Germania când se, uh, se, se plătește o garanție pe fiecare sticlă de plastic și primește înapoi garanția când o returnează, când o introduce într-un automat. În Uniunea Europeană poate să fie un sistem de ierarhizare care să acorde stele companiilor care au uh, o politică sustenabilă privind plasticul și uh, ambalajele. În același timp, o aplicație pe telefon ar putea să permită consumatorile să decidă care ar fi uh, companiile cele mai verzi. Și în fine, ne-am dat seama că recent, chiar dacă eu introduc cele mai bune, uh, aplic cele mai bune practici, uh, folosesc uh, transportul în public, uh, folosesc, uh, refolosesc publice, uh, de asemenea reduc consumul de carne, care este unul dintre sectoare, sectoarele cele mai uh, poluante din lume, îmi dau seama că mare lucru nu se schimbă, deoarece eu nu pot controla ce produse se află pe rafturile supermarketului și nu pot influența politica de vânzare în vrac fructele și uh, legumele se vând în ambalaje de plastic, ceea ce nu este bine pentru mediu. Ar trebui să impunem o taxă pe plastic. În situații în care o companie opteze, optează pentru plastic atunci când nu este nevoie. În alte cuvinte, Uniunea Europeană trebuie să facă în așa fel încât cei care folosesc plasticul uh, să, să fie uh, încurajat uh, uh, înlocuirea plasticului cu alte materiale. Desigur, avem multe de sus privind aceste subiecte, deoarece aceste subiecte deja uh, sunt prezente în pozițiile par Parlamentului. Îi dau acum cuvântul domnului Hansen. Vă mulțumesc foarte mult pentru această foarte interesantă prezentare. Mă voi axa pe deșeuri și pe plastic, pentru că, așa cum spuneați, Parlamentul European a introdus o strategie în octombrie pentru a reduce utilizarea plasticului de unică uh, folosință. Există sisteme alternative. Am uh, primit reacțiile uh, grupurilor uh, de uh, uh ONG-urile care spun că există tot felul de probleme dacă se folosesc aceste sticle cu acest tip de capac, dar există, uh, pe lângă probleme, există și soluții tehnice. În ședința plenară am uh, dorit o reducere la jumătate a utilizării plasticului de unic uh, folosință. Inițial, uh, uh, Comisia Envi a respins acest lucru, dar s-a rediscutat și a doua oară s-a acceptat ideea. De asemenea, în ceea ce privește colectarea a 90% dintre peturi cu o clauză de reviziune pentru a spori și mai mult taxele pe plastic și cred că acesta ar fi uh, drumul de urmat. În ceea ce privește pungile de plastic, avem o strategie europeană însă consumul de pungi de plastic este foarte diferit în diferitele țări. În ceea ce privește ambalarea alimentelor și transportul, există alternative de care trebuie să facem uz. V-ați referit la un uh, sistem european de garanții. Eu uh, sunt din uh, Luxemburg și uh, sprijin această idee, dar au existat îngrijorări privind lanțurile de distribuție, de exemplu pentru Coca-Cola. care se importă din țările de jos în Luxemburg. Din Germania importăm alte produse. Și uh, dumneavoastră ați uh, sugerat într-adevăr niște uh, posibile soluții pentru viitor și noi vă sprijinim. Aș dori să răspund unor uh, observații privind plasticul. Unul dintre raportorii de, din umbră privind uh, uh, pentru dosarul privind uh, plasticul dovedește că noi primim mult lobby care este în favoarea mm, pedepsirii celor care folosesc excesiv plastic, plasticul. Cei care produc plasticul trebuie trași la răspundere pentru uh, a fi, a fi răspunzător nu numai de producerea plasticului, dar trebuie să își asume și răspunderea eliminării plasticului. Uh, uh, PPE s-a referit la această idee de a sancționa financiar producătorul de plastic să ne asigurăm că în ce privește plasticul de unică folosință, acest, această idee să fie menținută. Acum, în ceea ce privește mucurile de țigară, uh, care poluează plajele uh, și este și uh, un, un factor de toxicitate pentru apele marine. Pe acest, acest lucru trebuie menționat și pe pachet. Cred că la nivel de stat membru, uh, în ceea ce privește schema de reciclare, trebuie să avem și infrastructura necesară ca să-i ajutăm pe oameni să-și schimbe obiceiurile. Puteți să pedepsiți sau să stimulați un anumit uh, comportament, dar dacă trebuie să uh, cărați un pet cu apă mulți kilometri până să puteți să o reumpleți, va fi o schimbare de comportament cam greu de aplicat. Deci, da, producătorii trebuie să răspundă de cost, dar și infrastructura trebuie să faciliteze oamenilor să-și schimbe modul de viață, stilul de viață. După cum s-a spus anterior, am uh, lucrat mult pe această temă iar în ceea ce privește poluarea oceanelor cu material plastic, acesta, acest lucru este o prioritate. Dar uh, țineți cont că este vorba de deșeurile de plastic și nu de plastic în general. Dacă noi introducem niște măsuri de ecoproiectare, de colectare separată a deșeurilor plastice, acest lucru este ceva pozitiv. Nu este ceva negativ doar, pen, doar pentru care de a face cu plasticul. Uh, S-a vorbit despre peturi. Una dintre măsurile adoptate de noi în Parlament este ca dopul să fie atașat de sticlă, deoarece uh, dopurile au reprezentat o problemă. Pe de altă parte, nu este vina noastră că există aceste peturi. Am avut un contract uh, și contractul trebuie onorat până la sfârșitul uh, anului, dar începând cu luna ianuarie, Uh, se va face o înlocuire. În ceea ce vrește deșeurile alimentare, în uh, Comisia Verman am uh, discutat un subiect foarte important. Mulți dintre colegii mei s-au ocupat de această propunere. Propunerea dumneavoastră a fost de asemenea discutată și inclusă în rezoluțiile noastre și să vedem ce tracțiune capătă la nivel de state membru. Dau uh, cuvântul doamnei Kadenbach acum. Mulțumesc pentru prezentare. Cred că e important, mai ales ca în următoarea generație, să și conștientizăm cum uh, folosim resursele. Aș continua pe ideea doamnei Volean. Important este și pentru ce folosim materialele, pentru că suntem aici la Comisia de Mediu și Sănătate și Alimente, mă uit și la transporturi. De exemplu, mă uit acolo la folosirea plasticului în transport, la sticlă. Sticla e mult mai grea când vorbim de transport pe distanțe lungi. Deci există și argumente pentru a folosi câteodată alte uh, uh, alte materiale, de ambalaj, de exemplu. S-a vorbit și de apa potabilă, am spus că dorim ca accesul la fântâni în uh, sale, de sport, de cinema, în magazine și așa mai departe, să le promovăm, să nu mai trebuiască cumpărată o băutură, ci să fie folosite aceste uh, izvoare, aceste fântâni. Și în ceea ce privește ce facem cu apa, cum o tratăm. Trebuie să folosim mai mult veselă, reutilizabilă, dar să nu uităm că consumăm apă cu spălarea acestora. E și o problemă de igienă aici. Avem și zone precum spitalurile unde e normal să folosim produse de unică folosință. Ideea este însă nu să lăudăm sau să înjurăm anumite produse, ci să vedem produsul în uh, modul în care este folosit și care este cel mai potrivit produs pentru o anumită zonă, un anumit domeniu și așa mai departe. Trebuie să ne gândim cum are loc acest, uh, cum e folosit acest produs ca să nu creăm uh, legislație care apoi uh, cheltuie mai multă energie cu transportul sau mai multă apă pentru spălarea produselor. Trebuie să ținem cont de toate aceste aspecte și asta complică adesea lucrurile. Mulțumesc. Adenbach, uh, now Jade, your answer. Just a second. Yeah you want to add something? Ich wollte eine kurze Ergänzung dazu noch äh, O scurtă completare. Trebuie să nu ne concentrăm doar pe politica de mediu, ci să ne facem treaba și în alte domenii politice. Azi dimineața am auzit un uh, aviz despre instrumentul de vecinătate de doamna Vălean a fost raportoare eu am fost responsabil din partea PPE, am cerut 2 miliarde în plus pentru a contracara provocările globale. Aici apare și, uh, apar și schimbările climatice, desigur, printre altele, dar și uh, alte situații, uh, poluarea mărilor cu plasticul și așa mai departe. Din păcate, de dimineață nu am obținut o majoritate uh, am fost 26 pentru, 26 împotrivă și o abținere, deci am pierdut aceste 2 miliarde. Ca scurtă observație doar. Să trebuie să facem ceva în toate domeniile politice, nu doar în cea de mediu. Mulțumesc. No. Mulțumesc, domnule Hansen. Jade? Mulțumesc, doamnă președinte. Păcat că nu s-a adoptat această măsură, mai ales că este vorba de ce predăm generațiilor viitoare. Am vrut de dimineață să menționez faptul că uh, s-a discutat privind uh, s-a discutat plasticul ca material. Nu, nu spunem că ar trebui să fie interzis total. Înțelegem faptul că plasticul a fost o revoluție. Dar uh, în ceea ce privește reciclarea, aceasta ridică unele dificultăți. Doar o parte din PET poate fi reciclată și este dificil să ajungem la acea parte anume. De aceea credem că ar trebui interzis plasticul atunci când se poate folosi un alt material în locul plasticului. Am putea investi și în cercetare pentru a găsi noi materiale care pot înlocui plasticul. Este de asemenea adevărat că și costul de transport în cazul plasticului este mai mic decât în cazul sticlei. Da, sticla este mult mai ecologică, poate fi reutilizată de până la 50 de ori. Nu este făcută din uh, produse pe bază de petrol. Și dacă putem folosi o sticlă de sticlă, chiar dacă este mai grea, tot ar fi o soluție mai uh, sănătoasă și putem interzice plasticul în acest caz pentru a favoriza utilizarea sticlei de sticlă. În ceea ce vrește programul privind uh, garanțiile pe sticle, pe sticlele de plastic, pe peturi, trebuie să ne asigurăm că lumea are acces la sâșnitori în uh, toate locurile importante din Uniunea Europeană. Eu am, circul, uh, am călătorit prin Uniunea Europeană și de multe ori am avut dificultăți în a găsi o, o țâșnitoare, o cișmea, ca să-mi reumplu sticla. Deci, cred că este un domeniu în care Uniunea Europeană ar trebui să facă niște eforturi mai mari. În ceea ce privește activitatea de lobby, acesta este într-adevăr un obstacol. Ar fi bine să investim în educație. Știm că în uh, orice sistem industrial constatăm o deschidere la semnalele noastre. Dacă noi educăm publicul, atunci acesta va face alegeri mai înțelepte, care va da un impuls economiei circulare pe care ne dorim. Urmează subiectul uh, modul de viață sustenabil. Uh, se vor ad adopta uh, probleme cum ar fi folosirea ultra uh, excesivă a apei de ploaie, susținerea antreprenoriatului în, uh, în sectorul energiei uh, curate și așa mai departe. Toate aceste idei au fost uh, populare în cadrul AI, iar astăzi doamna Ana Maria Renner ne va prezenta ideea orașelor uh, sustenabile și a stilului de viață ecologic. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor! În primul rând vă mulțumesc pentru timpul acordat și deschiderea cu care ascultați propunerile noastre, care toate se bazează pe raportul AI. Mă bucur să pot exprima o serie dintre aceste idei. Aș începe, pentru, aș începe cu ideea crearea uh, unor uh, orașe sustenabile cu zero emisii pentru, în beneficiul uh, populației pentru a furniza uh, aer curat pentru toată lumea. Capitalele statelor membre pot uh, prelua conducerea în acest sens. Uh, ele pot deveni orașe model în țările lor. Un cadru de reglementare mai strict ar trebui să oblige uh, primările să ia măsurile necesare. Orașele trebuie să pună în aplicare un, uh, un sistem de transport cu emisii zero. Este nevoie de servicii uh, interconectate. Totodată, transportul de bunuri trebuie să se schimbe și să fie inclus în misiunea uh, transportului public. S-a demonstrat recent uh, valoarea modelelor uh, bazate pe uh, energii uh, regenerabile. S-a dovedit faptul că uh, și deșeurile pot fi folosite pentru mm, a, crea, pentru a produce combustibil. Accesul în ceea ce vrește uh, tehnologiile verzi se pot face uh, prin diferite uh, programe. Să luăm ca exemplu orașul în care locuiesc eu, Atena, oraș foarte traficul e blocat, viața ca pieton sau biciclist e dificilă, dar totuși noi cetățenii suntem seva orașelor și nu trebuie să mai depindem de mașini. Când vorbim de mobilitate, este în primul rând vorba despre a da oamenilor o alternativă convenabilă. Iar pentru a doua parte, mi s-a cerut să vorbesc despre educație și dezvoltare durabilă. De aceea aș dori să vă prezint această idee a unei Europe care își încurajează instituțiile de educație să devină lideri în domeniu. Trebuie să modernizăm programa școlară, să avem lecții despre protecția mediului, despre schimbări climatice, să facem această propunere către statele membre și care să le implementeze jumătate teoretic și jumătate practic. În al doilea rând, Europa și-ar putea împuternici aceste instituții de educație financiar, creând uh, comunități energie regenerabilă, folosind aceste spații în Grecia Școlile sunt închise peste vară două luni și jumătate, deci un spațiu perfect pentru instalații solare ar putea acoperi nevoile de energie ale instituției respective, cât și nevoile comunității din cartier și în special ale gospodăriilor vulnerabile pentru a diminua sărăcia energetică. Există în același timp eh, ocazia ca tinerii să învețe de aici o serie de elemente importante. În al treilea rând, Europa trebuie să, să sporească alimentația locală în aceste instituții. Eu aș vrea să existe în următorii ani cel puțin două mese organice vegetale pe zi din producție locală. Acest lucru s-ar putea întâmpla cu niște reguli simple, în sistemul uh, Uh, fructelor și legumelor, distribuția de produse locale către toate instituțiile educaționale. Europa trebuie să încurajeze uh, conștientizarea problemelor de mediu, îmbunătățind oferta instituțiilor uh, educaționale și atunci tinerii și copiii vor putea învăța în mod metodic cum putem să ne gestionăm societatea în mod corespunzător ca să trăim durabil. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi. Domnul Ghizeche. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, Ana Maria. Idei foarte interesante. Am participat și eu la acest eveniment uh, din Saxonia de jos am fost încântat nu doar eu, ci toți participanții. N-ar trebui să facem campanie electorală aici, cum o fac unii care doresc să devină șpiță în candidat din partea verzilor. Ideile sunt foarte bune pe fond. Ideea orașelor durabile. Când vorbim de durabilitate, în Parlament toată lumea e de acord. Toți vor creștere durabilă, dar la transpunerea concretă să ne întrebăm dacă o facem prin cote, prin interdicții sau în alt fel. Dacă mă uit la acel oraș inteligent pe care l-ai prezentat tu și spui că interzici, că ai vrea să interzici mașinile, cred că e calea greșită. Aici în Parlament vorbim adesea despre întrebarea dacă pot garanta un aer curat dacă aș folosi doar mașini electrice Trebuie discutat acest lucru dacă emisiile, dar dacă emisiile au loc în altă parte, la o centrală pe cărbune, atunci în oraș ai într-adevăr un aer, un aer mai bun, dar pentru producția de curent poluezi în altă parte, de aceea trebuie discutat ce alte variante există, car sharing-ul, de exemplu, folosirea în comună a unor autoturisme. Mi-a plăcut partea de educație și formare și aici sunt împotriva interdicțiilor. Am și eu trei copii, 4, 9 și 12 ani. E Crăciunul acum. Dacă mă uit la lista lor de dorințe de Crăciun, văd că vor telefon nou, tabletă, calculator, PlayStation, tot felul de lucruri care țin de mai mult consum, de fapt. Avem și Facebook astăzi și Instagram, unii scriu pe Twitter în timpul ședinței. Deci folosirea de tehnologii noi, consumăm de fapt din ce în ce mai mult. Ai vorbit de ziua legumelor, colegii din uh, Verzi au încercat acest lucru aici pentru că s-a înțeles că ar fi o interdicție. Ce facem cu noile tehnologii? Ți-ai putea închipui și o zi, cum ai spus, fără uh, carne, ți-ai putea închipui o zi fără um, smartphone? Ai propus două zile fără carne, mi-e greu să spun acest cuvânt. Două zile fără telefon, fără smartphone, ai putea convinge prietenii tăi să facă acest lucru. Mulțumesc! Thank you, Mr. Hansen. Mulțumesc, domnul Hansen. Mulțumesc. Mulțumim, Ana Maria, prezentare interesantă. Ai vorbit de calitatea rea a aerului în multe orașe europene, recent Comisia a lansat o procedură de încălcare împotriva Luxemburgului, orașul din care provin, pentru că nu am respectat nivelurile de dioxid de azot, le depășim cu mult. De ce? Pentru că transportul public încă nu e actualizat și foarte multă lume vine din afara orașului cu mașina în oraș în fiecare zi. E și în Bruxelles același lucru. Fiecare mașină are un singur, un singur uh, pasager. De exemplu, dacă am putea avea benzi prioritare pentru mașinile care au mai mulți ocupanți, deja ar fi o soluție care ar îmbunătăți mult uh, lucrurile. Ai spus că locuiești la Atena. Știm că Atena este și un port mare și, turi- și pentru turiști și pentru cargo. Marile nave poluează foarte mult. Poate că trebuie să incluzi și navele când vorbești de calitatea aerului în Atena. Am auzit că și în Belgia, la Anver, e o mare problemă aceasta a navelor. Trebuie să ținem cont și de aceste lucruri. Colegul Ghizeke s-a mai referit la mobilitatea electrică, dacă înlocuim totul cu mașini electrice, vom avea probleme cu producția de energie, centrale pe cărbune sau, sau nuclear. Nu suntem încă 100% pe energie verde, deci trebuie să fim precauți și acolo când vorbim de alternative la mobilitatea electrică. Avem bateriile care sunt produse cu cobalt, cu nickel, de unde uh, obținem aceste substanțe, în ce condiții, din ce țări și care sunt condițiile de lucru în acele țări. Ar trebui să ne gândim și la alternative, hidrogen, de exemplu, și altele care nu sunt promovate suficient din punct de vedere politic. S-a tot vorbit în Parlament de astfel de aspecte preferăm mobilitatea electrică și neglijăm, de fapt, alte surse de energie. Nu aș vrea să pierdem din vedere o astfel de imagine de ansamblu pe termen mai lung. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Kadenbach! Mulțumesc! O propuneri și idei bune. Am fost la Atena, am văzut uh, cum e aerul acolo, avem o situație similară la în Viena, poate nu aceeași problemă, dar avem praf, particule fine, din cauza oamenilor care vin cu mașinile în oraș. Și mă gândesc și la, o, când vorbim de o altă mobilitate, trebuie să ne gândim și la dezvoltarea zonei rurale, cum arată mobilitatea în zona rurală și ce oferim oamenilor. Cred că și politica structurală și de coeziune reprezintă un factor foarte important. Și nu putem discuta separat de politica energetică. Trebuie să ne asigurăm că și în zona rurală, iar în Grecia și pe insule, condițiile de viață să fie bune, astfel încât oamenii să nu trebuiască să vină zilnic în orașele mari. Trebuie să ne asigurăm că și industriile interesante capătă acces de bandă largă în zona rurală, astfel încât oamenii să rămână în acele regiuni pentru, și să aibă școli acolo, să aibă spitale la țară acolo, să nu fie nevoit să plece din sat. Despre asta cred că ar trebui să vorbim. Dacă ne concentrăm doar pe Îmbunătățirea situației în orașe, sigur, e un aspect, e important pentru calitatea vieții și aerului, dar, la modul general, dacă creăm situații care obligă pe oameni să se urce în mașină ca să aibă o viață socială și să ajungă în oraș, avem o problemă. Vă susțin și cred că trebuie și pe viitor să ne uităm la cum să arate zonele periferice, zonele rurale, <clears throat> astfel încât calitatea vieții să fie suficientă și oamenii să trăiască și să muncească acolo. Mulțumesc și mie mi-au plăcut ideile dumneavoastră, mai ales orașele durabile. În anumite domenii Parlamentul a făcut foarte multe, a adoptat diferite pachete, a susținut idei pentru orașele inteligente, nu doar durabile, ci și inteligente. Aceste lucruri, aceste concepte merg mână în mână și mi-a plăcut și ideea încurajării conștientizării problemelor de mediu și cred că aici vorbim de educație. E un prim pas, iar programa e foarte importantă, o programă nouă cu astfel de elemente. Cu cât vorbim mai mult despre aceste aspecte, vom crea, cred, o conștientizare mai bună în statele membre. Ne vom gândi așadar și la aceste aspecte pe viitor. Mulțumesc! Doriți să mai răspundeți la aceste observații? Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc tuturor pentru reacții. Aș dori să subliniez că mai avem doar 12 ani pentru salvarea climei. Orice decizie luată în Uniunea Europeană astăzi afectează întreaga lume. Dacă ne uităm la noul raport special IPCC despre încălzirea globală, știu că a fost discutat deja chiar ieri, raportul arată o reducere a acestor gaze, că, că este necesară în toate sectoarele societății și economiei. Dacă transpunem asta în sectorul mobilității și transportului, care a fost discutat pe larg la evenimentul tinerilor europeni din acest an și de aceea dorem să vă transmit ideile pe care tinerii le-au prezentat la acest eveniment, s-a văzut foarte clar că trebuie să schimbăm ceva major în întreaga Europa. Am vorbit despre interdicții, dar nu cred că despre interdicții ar trebui să fie vorba, ci despre uh, în următorii 10 ani ar trebui eliminate încet încet motoarele diesel și pe benzină. Trebuie investit în sisteme regenerabile de transport. E o provocare mare pentru următorii ani, însă în același timp e vorba de o schimbare pozitivă și asta doresc să subliniez. Toate schimbările pe care le vom opera ne, creează, ne îmbunătățesc viața. Poate interzicem unele lucruri, dar până la urmă rezultatul final va fi că vom avea o viață mai bună nu doar o limitare a încălzirii globale la 1,5 grade Celsius, ci aer curat, protecția ecosistemelor, orașe mai verzi și așa mai departe. Aș dori așadar să ne concentrăm pe aspectele pozitive. Toate modificările pe care le facem sunt în același timp în spre ceva mai bun. Nu trebuie să vorbim doar de interdicții, de eliminări, de renunțări. Doream doar să mai subliniez și faptul că, așa cum spunea doamna președinte, Uniunea Europeană a efectuat foarte multe cercetări în domeniul orașelor inteligente, de exemplu, dar aș vrea ca acest lucru să se și transpună în lumea reală. Dacă ne uităm acum la premiul de inovație în Europa pentru orașe, mă bucur, am văzut niște modificări socioeconomice, dar partea de dezvoltare durabilă și de mediu a rămas pe din afară. Și aș dori să văd un cadru de reglementare mai strict la nivel european și mai multe șanse pentru aceste orașe. Cercetarea există, a fost făcută, avem cunoștințele, avem tehnologia. Sunt de acord că nu e perfectă, dar n-ar trebui să ne temem să facem mai mulți pași deodată. Și atunci Uniunea Europeană va fi un mare lider pe protecția mediului și ca european, pe uh, jumătate elenă și pe jumătate uh, cetățen german, aș vrea să văd Europa uh, având un rol de pionier în acest domeniu, să arătăm altor națiuni ce putem face noi în Uniunea Europeană. Mulțumesc mult! Mulțumesc, Ana Maria! Mulțumesc tuturor! Intervenție fără microfon din sală. Da, a fost foarte interesant, pentru că nu cred că ar trebui să fie o prioritate în acest moment, reducerea produselor din animale, pe când ar, ar trebui să discutăm carburanții fosili, combustibilii fosili, dar soluția nu este să avem o zi fără telefoane mobile. Aș dori să ne concentrăm pe alte priorități. Mulțumesc! Da. Nu știu niciodată când ideile discutate aici la Envi se vor regăsi uh, într-un alt uh, în viitor o legislație, într-un regulament. Rezoluția noastră Încurajez așadar pe toată lumea să urmărească activitatea noastră. E foarte intensă, ca și această discuție, și ideile vin în beneficiul cetățenilor și a viitorilor generații, desigur. Mulțumesc pentru participare, mulțumesc membrilor. Ne vedem data viitoare la următoarea dezbatere. Mulțumesc!